So first of all, uh, welcome back after uh, some holiday, I hope. Bine ați revenit după vacanță. Sper că v-ați bucurat cu toții de această vacanță și ați revenit plin de entuziasm la lucru. Avem un uh, program foarte interesant pentru această dimineață, unul destul de încărcat, deci o să încerc să fiu cât mai succint uh, cu putință. Comunicările președintelui nu există astăzi. Avem 18-19 iunie, 2 iulie, 9 iulie și 11-12 iulie, procesele verbale ale reuniunilor din aceste date. Și mai avem adoptarea calendarului propus între ianuarie și aprilie al Comisiei ECON. Acest calendar a fost convenit de coordonator și dacă nu vor fi prezentate obiecții până la sfârșitul acestei zile, va fi considerat a fi aprobat de către comisia noastră și putem începe cu punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul lui Gabriel Mato, raportul anual de activitate a Băncii Centrale Europene pe anul 2017. Nu aș dori să-i răpesc din timpul de intervenție. În raportul său se va referi la situația economică, modul în care aceasta este evaluată de BCE, ce se întâmplă cu programul de achiziționare de obligațiuni și așa mai departe. Și o să dau cuvântul raportorului nostru timp de 5 minute, după care uh, vă da cuvântul raportorilor din umbră pentru 4 minute și dacă vom avea suficient timp la dispoziție, vom avea și intervenții spontane. Domnule Mata, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ce entuziasm din partea audienței pentru această întâlnire imediat de după vară. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre situația economică și, de asemenea, despre uh, cea, care este poziția noastră? Eu cred că în raport deja acopăr toate um, aspectele politice monetare a băncii centrale europene. Având în vedere situația economică, putem să spunem că anul 2017 a fost un an de bun augur. Economia europeană a avut rata de creștere cea mai mare din ultimii 4-5 ani și am putut să vedem că economia din mai multe state membre a crescut, ceea ce fără îndoială se datorează și politicii monetare a BCE și, bineînțeles, reformelor structurale pe care le-au făcut multe state membre. Potrivit ultimelor date din iulie, ne dăm seama că să ne îndreptăm în direcția cea bună. Pentru perioada 2018-2019 avem o rată de creștere economică cu 2% și șomajul scade în continuare oricum, am ajuns la un nivel sub cel dinaintea crizei, ceea ce este foarte important. Trebuie să, să fim prudenți uh, pentru că există în continuare un climat uh, de nesiguranță în jurul Uniunii Europene și mai ales din cauza populiștilor, ca să nu uităm negocierile Brexitului și să nu uităm nici tendințele protecționiste care reprezintă riscul și trebuie să garantizăm ceea ce ne-a permis să avem rate de creștere economică și um, creare de locuri de muncă, ceea ce sunt adevăratele politici sociale. Deci trebuie să menținem scenariul propice pentru a favoriza investițiile publice și private și să încercăm să ne gândim la uh, cum putem să ajungem la scenariul dinaintea crizei. Pentru acest, uh, a garanta acest scenariu trebuie să avem o politică monetară care să îndeplinească obiectivul de a uh, permite din nou acordarea de credite pentru economia reală, pentru că aceasta este coloana vertebrală a economiei noastre. Mă refer, bineînțeles, la uh, IMM-uri. Banca Centrală Europeană își respectă mandatul de a menține uh, rata inflației în jur de 2% și sperăm că uh, până în 2020 ajungem la o rată inflației de 1,7%. În raport am încercat să vorbim despre toate aspectele politicii monetare, atât rata de interes, programul de cumpărare de active, acordarea de lichidități și de asemenea, firește, programul de cumpărare a datoriei publice din zona euro. De asemenea, vorbim despre faptul că e nevoie de mai multă transparență, ne pasă mult de transparență și uh, atragem atenția uh, asupra faptului că există riscul unei noi bule imobiliare. Vorbim despre securitate cibernetică că, care este cât se poate de actuală. Dar avem o evaluare pozitivă a mijloacelor și a măsurilor pe care le-a adoptat BCE Însă trebuie să spunem un lucru pe care eu l-am repetat în nenumărate rânduri, că Banca Centrală Europeană nu poate să rezolve problemele structurale pe care le au statele membre. Statele membre sunt cele care, cooperând cu instituțiile europene, trebuie să ia la nivel național măsuri pentru a crea o bază solidă pe care uh, să se bazeze politica europeană, o politică monetară extinsă nu poate de una singură să stimuleze creșterea agregată măsurile pe care le au, uh, pe care pot să le ia băncile europene și mai ales uh, Banca Centrală Europeană uh, sunt favorabile statelor membre pentru că acestea să aibă suficient timp ca să-și consolideze poziția fiscală, dar în același timp ca să pună în aplicare reforme structurale, pentru că acestea sunt cele care creează condiții pentru a permite menținerea ratei de creștere economică. Aș vrea să insist asupra trei puncte finale. În primul rând, importanța negocierilor Brexitului și nevoia nevoia ca Banca Centrală Europeană să fie pregătită pentru toate scenariile posibile, eventual și pentru un scenariu în care se va ajunge la un acord, eu sper că acest lucru să nu se întâmplă, în care nu se ajunge la un acord, mă scuzați, dar eu sper că acest scenariu să nu se întâmple. De asemenea, Trebuie să ia măsuri pentru o mai mare um, integrare a piețelor uh, financiare din Uniunea Europeană și a piețelor de capital, ceea ce va permite o bună aplicare a politicii monetare și va garanta mai multă stabilitate în zona euro. Și, în sfârșit, să amintesc un lucru um, pe care nu trebuie să uităm niciodată, și anume că Banca Centrală Europeană are nevoie de independență absolută în momentul în care desfășoară politica monetară pentru că acest lucru este consfințit de tratate. Acestea fiind spuse, stau la dispoziția colegilor raportori din umbră ca să finalizăm acest raport. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. If I'm not mistaken, uh, on behalf of... Vă mulțumesc. Cred că numele și Deva la uh, cuvântul acum domnul Fernandez. Patru minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, astăzi Luigi Morgano nu este prezent și o să iau cuvântul în numele său, citând, de fapt, notițele domnului Morgano. Părerea generală a domnului Morgano este că proiectul de raport este bine orientat, însă, oricum, are câteva comentarii. Apreciem uh, activitatea BCE de sprijinire a economiei uh, europene prin politica monetară, însă este nevoie de politici fiscale care să însoțească această politică monetară. În al doilea rând, este important să nu uităm cât de important este să există o contraparte fiscală instituțională pe planul uh, zonei euro. În al treilea rând, dintr-o perspectivă instituțională, independența BCE trebuie să fie garantată, însă nu trebuie să fie afectată transparența și tragerea la răspundere din punct de vedere democratic al acestei instituții. În al patrulea rând, în contextul uh, noi runde de numiri uh, în posturile de vârf al BCE și ținând seama de posturile importante care urmează să fie ocupate în general în Uniunea Europeană, Cred că este important să acordăm un grad uh, mare de atenție unui echilibru între bărbați și femei. Apoi, politica monetară trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor uh, politice ale Uniunii Europene, ale COP21. COP21 trebuie de asemenea să creeze sinergiile necesare cu activitățile Băncii Europene de Investiții și Fondul European de Investiții Strategice. Apoi, Banca Centrală Europeană nu ar trebui să piardă din vedere riscurile reprezentate de anumite evenimente politice, cum ar fi alegerile din Statele Unite ale Americii sau Brexitul. Apoi, în contextul negocierilor viitorului cadru financiar multianual, Parlamentul uh, European consideră că veniturile din seniorajele BCE ar trebui să ajungă la bugetul european și cerem de asemenea BCE să clarifice să-și clarifice activitățile din ultimii Um, ani um, în lumina criticilor exprimate de populiști vis-a-vis de activitățile BC. Acestea au fost notițele lui Luigi Morgano pentru această reuniune și sunt sigur că uh, dumnealui este dispus să negocieze adoptarea acestui raport împreună cu domnul Mato. mulțumesc! Mulțumesc! Cred că numele CR va, avea, va interveni acum domnul Luca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, domnul Lunes nu poate fi prezent în această dimineață pentru acest schimb de opinii. Își transmite scuzele, însă trebuie să fie prezent în comisia INTA, unde uh, trebuie să-și uh, prezinte propriul raport. O să vă dau citire notițelor dumnealui. Mulțumesc raportorului pentru acest raport uh, interesant, care nu este atât de lung, este bine Uh, concentrat și se uh, axează pe preocupările noastre. ECR salută trimiterile la consecințele uh, negative ale programelor de achiziționare de obligațiuni, cum ar fi riscul instabilității financiare și reducerea stimulatelor de asana Uh, uh, finanțele uh, publice. Salutăm de asemenea trimiterea și la dezechilibrele din sistemul Target 2. Considerăm însă că este nevoie de amendamente pentru a îmbunătăți acest raport. Ca și anul trecut, considerăm că um, trebuie să insistăm asupra faptului că redresarea economică actuală are un caracter pur contraciclic și, drept urmare, considerăm că este nevoie de o însănătoșire mai bună a finanțelor publice și pentru acest lucru este nevoie de reforme structurale. Am dorit să menționăm consecințele negative ale politicii expansive ale BCE pentru uh, cei care fac economii. Uh, și așteptăm cu nerăbdare să discutăm toate aceste aspecte cu întreaga echipă care se ocupă de acest raport. Mulțumesc, aș dori să-l întreb pe domnul Clinț acum dacă dorește să ia cuvântul în numele ALDE. Văd că nu neapărat, deci Mergem înainte destul de repede, nu văd pe nimeni din partea verzilor, din partea GUE sau din partea altor grupuri politice, deci cred că avem timp suficient și pentru intervenții spontane. Dacă dorește cineva să ia cuvântul pe politica monetară, nimeni. Sau domnul Rosati, vă rog. Aș avea o propunere, domnule președinte. Cred că o, urmează o evoluție politică importantă. BCE a anunțat deja că își va reduce în perspectiva opririi uh, definitive a programului de achiziționare a obligațiunilor, ceea ce se va întâmpla în contextul uh, schimbărilor de la vârf, uh, de la vârful guvernanței BC. Și cred că ar trebui să transmitem un semnal legat de modificarea politicii monetare a BCE și să reflectăm modul în care noua conducere a BCE ar trebui să aibă o politică orientată spre o mai bună cooperare cu celelalte instituții europene, astfel încât să contribuie și mai mult la dezvoltarea, evoluția ulterioară a zonei euro și a Uniunii Europene în general. Este o chestiune importantă pentru că programul de achiziționare de active mm, a fost unul destul de controversat. Tocmai am auzit uh, exprimate critici vis-a-vis -vis de acest program, deci cred că această chestiune ar trebui să fie menționată în raport și Parlamentul ar trebui să transmită un mesaj puternic uh, din acest punct de vedere. Domnul președinte, mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește și altcineva să intervină. Dacă nu, aș mai dori să precizez și eu că uh, trebuie să cerem Băncii Centrale Europene să se achită de mandatul care îi revină, chiar dacă există nemulțumiri din partea mai multor uh, grupuri de interese, trebuie să ne asigurăm că Banca Centrală Europeană se ocupă într-un mod independent de mandatul care îi revine. Oricum, nu știu, dacă raportorul dorește să mai adauge ceva, îi dau cuvântul. Da, foarte pe scurt, mulțumesc colegilor care au luat cuvântul, mulțumesc de asemenea și președintelui pentru comentariile sale, împărtășesc multe dintre aceste comentarii. Evident, știu că vom îmbunătăți acest uh, raport datorită amendamentelor și să sperăm că va fi un uh, raport, așa cum spunea și domnul uh, Morano, va avea o bună orientare, trebuie bineînțeles să îl modificăm pe aici pe acolo politica fiscală și politica bugetară nu țin de competența Băncii Centrale Europeană. Însă, în orice caz, și în mod firesc, orientările politice monetare trebuie să fie coordonate cu politica bugetară europeană, dar fără a duce atingere independenței Băncii Centrale Europeană. În ceea ce privește chestiunea de gen, deja am adoptat o rezoluție în această comisie, nu pot decât să fiu de acord cu ea. Sunt convins că nu va fi greu să ajungem la o înțelegere ca să ameliorăm acest raport în ceea ce privește mm, Banca Centrală Europeană. Thank you. So let me now conclude by Mulțumesc. Uh, închei spunându-vă că 14 septembrie este data limită pentru depunerea amendamentelor, deci aveți timp suficient la dispoziție. Pe 18 octombrie discutăm amendamentele și votăm la Econ pe 26 octombrie și ar trebui să ajungă la plenară în luna decembrie. Așa se încheie punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Pentru punctul numărul 6 vă dau o pauză de 5 minute pentru că raportorul încă nu a sosit deci ar trebui să începem peste 5 minute.

so please let me go back to our agenda. Vă rog să revenim la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Este raportul privind politica economică din zona euro a domnului Costas Mavrides. Aș vrea să spun că este una dintre cele două contribuții ale Parlamentului European în cadrul semestrului european. S-a modificat uh, raportorul domnul Mavrides a trebuit să îl înlocuiască pe domnul Baie, s-au depus 328 de amendamente care au trebuit analizate pentru acest raport. Dar acum dau cuvântul raportorului pentru 5 minute, după care vor urma raportorii din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că este prima noastră ședință, vreau să urez tuturor bun venit uh, înapoi la serviciu. Sper că vom avea un uh, ultim an în acest mandat foarte fructos. După cum a spus și dumneavoastră, da, într-adevăr, au fost destul de multe amendamente, 328 la număr, care au fost înaintate și Uh, ni s-a părut deosebit de important să preluăm următoarele puncte care reprezintă sursele noastre principale de îngrijorare, așa cum au fost subliniate de altfel și în amendamentele noastre. Mai întâi, mai multă flexibilitate în implementarea pactului de creștere și stabilitate, introducerea unei zone, unor uh, standarde fiscale agregate în zona euro, în așa fel încât să încurajăm creșterea și investițiile în Uniunea Europeană. În al doilea rând, integrarea forței de muncă și ține, să ținem seama și de criteriile de mediu, în așa fel încât să avem uh, o aliniere cu uh, obiectivele de dezvoltare durabilă în momentul în care vom opera reforma semestrului european. În al treilea rând, să avem o asumare mai deplină a implementării recomandărilor specifice de țară. În al patrulea rând, o reformă a semestrului european care să ducă înspre o, o serie întreagă de reforme durabile care să ne permită să avem acele modificări, acele transformări sociale, economice și de mediu înspre mai multă bunăstare. Promovarea unei dezvoltări durabile a întreprinderilor de dimensiuni mici și mijlocii, mai ales în acele state membre acolo unde criza a avut un impact foarte negativ. Să susținem o finanțare prin fondurile structurale, comparativ cu ceea ce a propus uh, Comisia. Noi suntem de părere că trebuie ca fondurile europene, așa cum sunt ele alocate, să condiționeze semestrul european și să avem uh, cerințe de guvernanță economică care să țină seama de principalele scopuri ale politicilor de coeziune și să nu aibă efecte negative. Să uh, luptăm împotriva discrepanțelor economice și sociale în zona euro. Este deosebit de important pentru guvernanța economică a zonei euro să monitorizăm uh, acele practici neloiale care în continuare există în diferitele contracte promovate de sectorul bancar, pentru că acestea pot afecta implementarea politicilor europene și, evident, în ultimul rând, să definitivăm Uniunea Bancară Europeană, pentru că aceasta este un element, este un element cheie pentru a avea o adevărată Uniune Economică și Monetară. De aceea susținem pe deplin stabilirea unui ETIS pe deplin uh, uh, funcțional până în 2020. Domnule președinte, vom uh, face tot ceea ce ne stă în putință să preluăm în uh, amendamentele de compromis ideile ce au fost înaintate și așteptăm cu nerăbdare discuția de astăzi să avem o cooperare constructivă în rândul uh, raportorilor din umbră cu toate celelalte grupuri politice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și Domnul Van de din partea PPE. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că este prima noastră ședință după vacanța de vară, aș vrea să urez eh, bun venit tuturor colegilor. Acum, în ceea ce privește raportul pe care îl discutăm acum, colegul nostru a evocat o serie întreagă de elemente importante și mai sunt și alte elemente care sunt foarte importante pentru grupul nostru PPE și care ar trebui să apară în textul definitiv, dar nu apar deocamdată în proiectul de raport. Am să încerc să le prezint pe scurt toate aceste idei. Mai întâi, uh, finanțele publice. Avem uh, anumite recomandări uh, de punere în aplicare Investițiile private, de asemenea, sunt deosebit de importante și încă un alt subiect, productivitatea și um, felul în care sunt indexate salariile. Sunt evocate diferite instrumente bugetare deosebit de importante pentru zona euro. Trebuie să punem accentul și pe regulile care figurează în pactul de stabilitate și de creștere. E vorba de o răspundere generală și trebuie să punem accentul și pe instrumentele bugetare și regulile aferente. Semestrul european pune accentul pe coordonarea politicilor bugetare și în rândul obiectivelor fundamentale figurează și o Uh, atenție sporită pentru finanțele publice. Acum, în ceea ce privește recomandările pe țară, eu cred că în proiectul de raport nu este suficient uh, evocată punerea în aplicare concretă a acestor recomandări. Da, în prezentarea sa, domnul raportor a evocat această idee, însă personal pe mine mă îngrijorează faptul că după 2017 doar 9% din recomandări au fost aplicate concret în practică. Cred că trebuie să adăugăm și alte obiective, însă înainte de asta, mai întâi ar trebui să punem accentul pe concretizarea și implementarea acestor recomandări specifice pe, pe țară. Apoi, în aliniatul 7, de asemenea, aș vrea să mă refer la acesta, Trebuie să insistăm asupra de, uh, îmbătrânirii populației, asupra chestiunilor legate de demografie. Uh, pentru că pensiile reprezintă un subiect deosebit de important. Serviciile publice, de asemenea, sunt deosebit de importante, accesul la aceste servicii. Însă, trebuie să fim în măsură să garantăm finanțarea acestor servicii pentru viitoarele generații. Copiii noștri vor trebui să beneficieze de aceste servicii și de aceste sisteme publice de uh, calitate. Apoi, partea legată de investiții. Se pune accentul pe investițiile publice, însă mă gândesc că ar trebui trebui poate să insistăm și asupra importanței uh, pe care o au investițiile private. A fost evocată piața de capital, e adevărat. E clar că trebuie să definitivăm această uniune a capitalului și uniunea bancară și trebuie să insistăm de asemenea și pe importanța investițiilor private. Și un ultim punct. Uh, nu se vorbește despre indexarea salariilor și uh, e foarte important ca aceste indexări uh, salariale trebuie să fie însoțite, cel puțin din punctul nostru de vedere al PPE, trebuie să fie însoțite de o spărire a productivității. Mulțumim domnului raportor și oricum așteptăm discuțiile noastre viitoare. Mulțumesc, nu avem niciun raportor din partea ICR, dar poate domnul Luche dorește să intervină. Se pare că nu, atunci din partea ALDE, uh, doamna Nat Tegal. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să uh, îl felicit pe domnul raportor, domnul Mavrides, pentru că se ocupă atât de bine de acest raport. E clar că vom conlucra în mod uh, uh, strâns uh, pe viitor. Am luat cunoștință de diferitele amendamente care au fost înaintate de colegii noștri și acestea vor fi o bază bună pentru dezbaterea pe care o vom avea pe viitor. Și ne uităm și la recomandările uh, specifice pe țară formulate de către Comisia Europeană către uh, statele membre. Scopul acesta este să eliminăm discrepanțele dintre diferitele economii europene. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că vom depăși și uh, criza financiară. În acest sens, trebuie să continuăm politica de relansare economică. Nouă ni se pare că în momentul de față aceasta funcționează destul de bine și va trebui să ne continuăm eforturile lucrurile în această direcție. În acest sector avem uh, marjă de manevră și mi sunt un pic dezamăgită să constat că mare parte din recomandările specifice pe țară formulate de Comisia Europeană nu sunt concretizate, nu se traduc în fapt. Uh, multe țări iau cunoștință de aceste recomandări, însă nu par a fi gata să le și aplice în mod uh, concret. Și e regretabil acest lucru. Și mi-aș spune chiar că e o lipsă de răspundere. Anumiți colegi au evocat uh, ideea unei uh, relaxări a regulilor stricte din punct de vedere fiscal din pactul de creștere și stabilitate. Da, poate fi o idee interesantă, însă trebuie totuși să dăm dovadă de prudență. Uh, IMM-urile sunt motorul economiei europene și um, uh, în fond nu autoritățile publice garantează locurile de muncă, ci mai degrabă piața ca atare. Așa că nu trebuie să ne gândim uh, la um, cheltuieli publice majore până când nu am uh, reușit să avem o curățare a uh, finanțelor publice, a bugetului public. Trebuie să avem un echilibru aici. Trebuie să fim în măsură să garantăm în continuare creșterea uh, și ocuparea în Europa. Și acesta este rolul autorităților. În acest sens am depus amendamente, având în vedere reformele structurale care sunt în curs deocamdată și care trebuie să garanteze stabilitatea în diferitele state membre. Și cred că acesta este scopul principal al politicilor economice, să permită statelor membre să își continue munca uh, înspre o uh, aliniere completă și trebuie să ne asigurăm că acordurile, așa cum au fost ele încheiate, vor fi respectate și fiecare își îndeplinește partea din acord ce îi revine. Evident, vom putea continua să discutăm pe acest raport împreună cu raportorii din umbră, împreună cu domnul raportor și cu siguranță se va bucura de un sprijin de plin din partea noastră. Thank you. <clears throat> Thank you very much for your... Mulțumesc pentru această intervenție. Domnul Urtason din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului uh, raportor Mavrides Uh, și raportorului nostru, Luc Baie, uh, pentru acest raport pe care îl discutăm și aștept cu nerăbdare să conlucrez cu ceilalți raportori din umbră pentru a avea un rezultat bun la final. Eu cred că e o bază bună deja pentru a avea un dialog. Avem un diagnostic corect al situației economiei europene. Există diferite elemente cheie pentru diferitele grupuri politice, uh, impozitare echitabilă, crăspărirea investițiilor durabile. Se recunoaște de asemenea impactul negativ al dezechilibrelor din economia europeană, mai ales în uh, acele dezechilibre pe care până în prezent Comisia nu a fost în măsură să le uh, rezolve. Există de asemenea și câteva critici față de anumite politici europene. Am văzut cum uh, politicile de austeritate și reformele structurale, așa cum au fost ele promovate de către Comisia Europeană, au afectat foarte multe state membre și nu au permis statelor membre să reducă inegalitățile și să protejeze mediul, cetățenii și să ofere standarde minime de bunăstare. Uh, după părerea noastră, obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel economic, social, uh, drepturi sociale trebuie să uh, meargă mână în mână cu celelalte politici și celelalte obiective din politicile europene. Grupul nostru a înaintat o serie întreagă de amendamente care pun accentul pe reducerea inegalităților și pe promovarea unei durabilități reale a economiei europene. Apoi avem amendamentul 169 în care numim acele state membre în care uh, există acele regimuri fiscale deosebit de a, a, a, agresive. Ideea este să ne concentrăm pe creștere, pe ocupare, pe lupta împotriva spălării de bani și lansăm un apel către Comisia Europeană și statele membre să um, uh, mențină în continuare sistemul convențiilor colective de lucru și a sistemelor de indexare a salariilor. De asemenea, vrem să amintim, pentru grupul nostru este doar foarte important să avem economie circulară cu emisii uh, de CO2 reduse, pentru că asta este uh, oglindit și în angajamentele noastre și în uh, se transpun în uh, amendamentul 172. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva corupției în multe state membre, pentru că acesta are un impact negativ pentru mediul de afaceri și pentru creștere. Amendamentul 138 amintește ambițiile noastre și amintește faptul că recomandările specifice de țară trebuie să rezolve și această problemă. Și vrem de asemenea să susținem și cele spuse adineaori de raportorul nostru, domnul Mavrides. E clar că e nevoie de o, un sprijin politic puternic pentru toate aceste aceste politici europene și pentru EDIS, uh, pentru că deocamdată suntem într-o situație complet inacceptabilă, așa că așteptăm cu nerăbdare să continuăm munca noastră și să sperăm că vom avea un text cât mai pozitiv. Thank you very much. For GUE we have Mr. Viegas. Mulțumesc și acum din partea GUE domnul Viegas. <clears throat> Bun dia. Muito brevemente, eh, nós, eh, a nossa posição Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, poziția noastră este una foarte clară. Noi suntem împotriva monedei euro, suntem împotriva regulilor aferente, suntem împotriva acestor orientări și recomandări uh, specifice pe țară care sunt adresate diferitelor state membre. Și de ce? De ce? Pentru că moneda euro nu a adus cu sine stabilitatea și eficiența economică uh, dorită și chiar observăm că a dus la mai multe discrepanțe. Uh, regulile se aplică diferit în fiecare țară, mai ales în în Portugalia și, evident, având în vedere natura prociclică, uh, există discrepanțe economice. Noi uh, uh, și întreprinderile noastre au de pierdut, mai ales, spre exemplu, întreprinderile dintr-un domeniu strategic, cum ar fi cel al energiei acum aceste întreprinderi sunt dominate, sunt controlate de întreprinderi străine și nu mai avem servicii publice tocmai pentru că nu avem investiții în ultimele decenii. Din 2015 încoace, în Portugalia, având în vedere că au apărut noi forțe politice, putem spune că situația s-a schimbat și orientările troicii au fost uh, modificate ceea ce a dus o scădere a impozitelor pe forța de muncă, o, o, o sporire a salariilor și deci o, o sporire a investițiilor. Aceste măsuri, deși au fost luate, ne-au demonstrat că am reușit să ne descurcăm foarte bine și că politicile de austeritate nu sunt un răspuns viabil. Deci, aceasta este lecția cea mai importantă pe care trebuie să o reținem. Celor, acelor state din zona euro care se află acum într-o situație imposibilă, ar trebui să uh, se inspire din modelul nostru și din măsurile pe care le-am luat noi. EFDD? Mulțumesc. E prezent cineva din partea FDD sau din partea ENL? Văd că nu. Deci avem câteva minute pentru intervenții spontane. Cine ar dori să ia cuvântul? We have a few minutes, so no one wants to take the floor, so let me go back. Mai avem câteva minute, dar văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul. Mă adresez din nou raportorului, nu știu dacă dorește să încheie într-un fel sau altul această dezbatere. Da, cred că s-a spus tot ceea ce era necesar. Am luat notă de faptul că urmează să purtăm un dialog constructiv, o discuție foarte constructivă, ceea ce este foarte bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Sper și eu, spune domnul președinte, că vom avea o discuție constructivă. Calendarul. În data de 9 octombrie vom avea un schimb de opinie cu Parlamentele Naționale, în acea zi vot în Comisia Econ și în luna octombrie ar trebui să ajungem și în plenară. Am încheiat acest punct. Din păcate, nu nu îl văd pe unul din coraportorii pentru următorul dosar, pe domnul Tang, deci cred că trebuie să facem o pauză de până la 10 minute și o să începem um, în momentul în care domnul Tang va sosi. Vom avea o dezbatere foarte interesantă, cred că pe subiectul uh, taxării digitale. Deci luăm o pauză până la ora 10 sau cu câteva minute înainte. Mulțumesc! Grândea. So, dear colleague, let me now continue. We have now 60 minutes dedicated to very Dragi colegi, haideți să continuăm. Am dedicat 60 de minute acum unui concept foarte inter- interesant, două propuneri privind taxarea corporațiilor cu o prezență digitală. Înainte de a da cuvântul raportorilor, aș dori să menționez uh, conceptele cheie din aceste două dosare. Este vorba de conceptul prezenței digitale. În primul rând, în martie în acest an, Comisia a propus o măsură intermediară pentru a aborda această problemă a bazei de impunere privind uh, pentru o prezență digitală semnificativă și apoi propunerea de reformă care făcea parte din uh, propunerile CCTB și CCC PB, baza comună și baza comună consolidată de impunere pentru societățile comerciale. Am dedicat 60 de minute acestor două dosare, ceea ce înseamnă că fiecare raportor va avea la dispoziție câte 10 minute și o să-i dau cuvântul în primul rând lui Darius, uh, Darius Rosati, care este responsabil pentru dosarul care discută soluția pe termen lung. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor, după cum ați spus, domnule președinte. Este un pachet interesant. Aș spune că l-am discutat deja în Parlamentul European în contextul Comisiei Tax 1, 2 și Comisiei Speciale PANA. A făcut obiectul discuțiilor și în Consiliul European și în Comisia Europeană. Inițiativa Comisiei Europene instituție care a făcut aceste două propuneri legislative reflectă preocuparea legată de faptul că dom că afacerile, modelul de afaceri digi, digital este diferit față de modelul de afaceri tradițional din punctul de vedere al obligațiilor de taxare. Companiile digitale își desfășoară activitatea respectând un model de afaceri uh, cu totul diferit față de societățile comerciale, companiile tradiționale. O caracteristică specifică era că respectivele companii furnizează bunuri și servicii acolo unde au o prezență fizică, ceea ce ușura taxarea acestor companii tradiționale. În cazul companiilor digitale există o separarea acestor două caracteristici. Uh, uh, și anume, o companie poate să furnizeze servicii digitale fără să aibă nevoie de o prezență fizică într-un stat anume și, în plus, se bazează pe active uh, intangibile, nefizice, mai mult decât o companie uh, tradițională, activă care, prin definiție, sunt greu de definit. Și, în plus, aceste, aceste companii digitale uh, recurg, se bazează pe un, uh, o creare a valorii foarte specifică care se bazează pe participarea utilizatorilor. Cu cât mai mulți uh, utilizatori folosează, folosesc uh, o rețea, cu atât valoarea serviciului rețelei respective este mai, uh, mai mare. Deci există um, această interacțiune între utilizatori um, și valoarea uh, companiei. Acest lucru face ca o companie digitală să aibă, caracteristici, să aibă caracteristici destul de unice și în contextul discuțiilor de astăzi, autoritățile fiscale se confruntă cu probleme majore când vine vorba de taxarea acestor uh, companii și există o separare a sursei și rezidenței, sursei uh, veniturilor și rezidenței sediului unor uh, unei, unei, unei companii digitale de serviciul este furnizat într-o țară, sediul este într-o altă țară, venitul poate preveni din, de altundeva și este foarte dificil să crezi această legătură, să determini care parte a profiturilor ar trebui să fie alocată cărei țări. Aceste remarci au un caracter de introducere, pentru că cu toții suntem uh, de acord că trebuie să facem ceva cu taxarea companiilor digitale. Acest lucru se discută și la nivelul OCDE și în Comisia Europeană există foarte multe opinii conform cărora companiile digitale nu sunt taxate într-un mod adecvat, nu sunt taxate într-un mod echitabil, mai ales marile multinaționale din acest domeniu și că trebuie să facem ceva. În principiu, Comisia încearcă să răspundă la trei întrebări, și anume, ce să taxăm sau altfel spus, cum să definim serviciul digital care ar trebui să facă obiectul taxării. A doua întrebare, unde să taxăm și anume cum să alocăm profiturile încasate din activitățile digitale diferitelor țări implicate, în cazul în care o companie furnizează aceste servicii într-un context transfrontalier? Și a treia întrebare care este pune, cât să taxăm? Din păcate, chiar dacă toată lumea sau aproape toată lumea, toți experții, majoritatea țărilor sunt de acord că trebuie să facem ceva, aici se și oprește numitorul comun, acordul, pentru că orice opțiune propusă de OCDE sau de Comisia Europeană atrage reacții contradictorii imediate, astfel încât este greu să ajungem la un acord. Deci a apărut această idee și anume și desigur, ar fi cel mai bine ar fi, ar fi de preferat dacă am putea să găsim o soluție internațională ținând seama de caracterul transfrontalier al furnizării serviciilor digitale. Însă, să ajungem la un acord pe plan uh, internațional, pe plan global, la nivelul OCDE, este extrem de dificil și nu este putem preconiza că vom ajunge la una, un asemenea acord în viitorul apropiat. Și în aceste condiții, Comisia Europeană consideră că Uniunea Europeană trebuie să recurgă la o proprie inițiativă, să propună o soluție care mm, poate nu va fi una cu caracter structural pe termen lung, dar care va, poate va funcționa bine și va reuși să răspundă unora dintre aceste provocări în perioada în care țările vor discuta o soluție globală, pentru care va fi nevoie de mai mult timp. Tocmai de aceea avem aceste două rapoarte. Unul se referă la o soluție structurală de care mă ocup eu și celălalt se referă la soluția intermediară, temporară, de care se ocupă colegul meu, Tang. Propunerea privind uh, o soluție cu caracter structural se bazează pe propunerea definirii așa numitei prezențe digitale semnificative. O prezență digitală semnificativă ar permite autorităților fiscale să determine locul unde este creată valoarea. Prezența digitală semnificativă nu are nimic de a face cu o prezență fizică. Se poate ajunge la o suprapunere între cele două, Însă, cel mai important aspect este uh, următorul. O companie care are sediul în SUA poate oferi servicii digitale în Franța fără să aibă niciun fel de prezență fizică în uh, Franța, însă, ținând seama de faptul că furnizează aceste servicii digitale în uh, Franța, trebuie să existe o posibilitatea de a măsura uh, valoarea acestor servicii furnizate în Franța, chiar și în lipsa unei prezențe fizice concrete. Și în acest sens, Comisia Europeană propune ca prezența digitală semnificativă să fie stabilită pornind de la trei criterii. Primul se referă la cifra de afaceri, al doilea se referă la numărul de contracte și al treilea se referă la numărul de utilizatori. Singura întrebare pe care o am, o pot formula eu în acest moment este de ce au fost uh, alese cifrele concrete, pragurile respective, 7 milioane de euro pentru cifra de afaceri, 100 uh, de mii de utilizatori pentru serviciile uh, digitale furnizate și 3.000 um, de contracte încheiate, deci cum s-a ajuns la stabilirea acestor cifre concrete, criterii de referință concrete. Și dacă aceste trei criterii și aceste cifre acoperă toată prezența digitală. Am efectuat și noi câteva teste și am, am ajuns la concluzia că în anumite țări mici din Uniunea Europeană să nu fie respectate nici, să nu fie respectat niciunul dintre aceste criterii. Și dacă ne dorim să țintim doar, să acoperim doar marile companii, atunci este în ordine. Însă dacă ne dorim ca toate țările să fie acoperite de acest exercițiu, Poate ar trebui să ne gândim mai mult la cum definim aceste criterii. Deci, aceasta este propunerea privind uh, prezența digitală semnificativă și, în plus, dacă a fost stabilită o prezență digitală semnificativă, atunci Comisia Europeană propune mod, modul de alocare a profiturilor obținute din uh, activitățile respective. Deci, Comisia pleacă de la premisa că aceste activități, uh, acestor activități li se poate atașa o valoare care apoi este atribuită diferitelor state care pot taxa, impune apoi o taxă um, acestor uh, companii digitale. Deci aceasta este propunerea Comisiei într-o formă foarte uh, succintă. Și întrebarea pe care aș dori să o adresez comisiei, de fapt, ar fi mai multe întrebări pe care le-aș, uh, pe care le-aș putea adresa, însă o să mă rezum la doar două, trei. Pentru că suntem în faza inițială a discuției. Am menționat deja chestiunea definirii, stabilirii acestor cifre concrete când vine vorba de criteriile de referință pentru stabilirea prezenței digitale semnificative. Un alt lucru care m-a frapat când am citit această propunere este următorul. Definirea serviciilor digitale este mai degrabă vagă și cred că poate genera numeroase neînțelegeri. Documentul face o distinție între serviciile, serviciile digitale care consistă în utilizarea unei rețele și serviciile digitale care uh, cer o plată pentru folosirea unei comunicări, unui serviciu și așa mai departe. Și ultima categorie nu este acoperită de această propunere. Și aș dori să întreb reprezentanții Comisiei cum putem să facem o distinție atât de clară între cele două categorii, prima categorie fiind acoperită uh, de această propunere, cealaltă, a doua categorie nu. A treia chestiune la care aș trebui să mă refer se referă se, este punerea în aplicare și funcționarea, sancțion, impunerea unor sancțiuni pentru ca întregul sistem să funcționeze. Pentru acest lucru ar fi nevoie nu doar de crearea unei agenții care să, care se revină această sarcină, dar și crearea unei metode prin care să putem verifica uh, dacă o companie digitală și activitățile acestea fac obiectul domeniului de aplicare a acestei uh, directive. Deci există o sumedenie de derogări prevăzute în această uh, propunere și eu nu sunt foarte convins că putem determina în fiecare caz că avem nevoie, că există un serviciu uh, digital pe care îl putem uh, taxa sau este vorba de utilizarea unui um, aparat digital care nu face obiectul sau un serviciu digital care nu face obiectul uh, acestei propuneri de taxare. Și apoi, ultima chestiune importantă, trebuie să ajungem la un acord cuprinzător. Parlamentul va fi consultat și Consiliul va trebui să ia o decizie în unanimitate și în urma valorii de impact știm, efectuată știm că există diviziuni profunde între uh, statele membre și ar fi poate bine să știm în ce măsură există opinia atât de, divergență de divergentă. Există unele țări care susțin în general o asemenea propunere, există și alte state care au uh, se opun principial unei asemenea propuneri um, care nu consideră că este nevoie de o taxare suplimentară în acest sens, referindu-se la povara administrativă și așa mai departe. Deci ar fi bine să știm dacă există posibilitatea ca în Consiliu să se convină o poziție comună. Îți mulțumesc, Darius, spune domnul președinte, și acum Dăm cuvântul raportorului care se ocupă de al doilea uh, dosar, Paul Tang, din partea Eșida. Wow. Yeah. Da. <clears throat> mă bucur să-mi revăd colegii după pauza de vară. Sper că toată lumea a profitat de vacanță și revenim la acest dosar pe care l-am mai discutat. Nu este pentru prima oară că discutăm despre acest tip de taxă și e normal să existe o taxă pe profiturile societăților, pentru că există o inegalitate crasă în sensul că marile multinaționale plătesc mai puține impozite decât IMM-urile. Există o mare inegalitate, inclusiv printre întreprinderile multinaționale, pentru că platformele digitale precum uh, Google sau Facebook plătesc mai puține taxe decât unele întreprinderi uh, mici. E total nedrept și oamenii sunt demoralizați. Se întreabă de ce eu trebuie să plătesc impozite dacă aceste mari companii nu plătesc. Deci oamenilor li se pare nedrept și chiar dacă nu ți se pare nedrept, este complet ineficient. Nu sunt niște condiții egale. Este motivul pentru care sunt convins că Parlamentul European ar trebui să fie liderul acestei lupte și sper să ajungem la abordare comună în această instituție referitor la <clears throat> uh, uh, poziția de adoptat în ceea ce privește taxa pe uh, profiturile societăților. Există niște soluții, dar care nu sunt ușor de acceptat. Prima soluție este să nu facem nimic și țări precum Luxemburg și Irlanda preferă această situație. Dacă nu faci nimic, înseamnă că rămâne această nedreptate și ineficiență și acestea vor continua, așa își doresc aceste două țări. De aceea eu nu cred că Parlamentul va alege această soluție. O altă soluție mai atractivă, dar de asemenea greu de înghițit, este să aștepți o abordare la nivel global, am uh, auzit pe uh, directorul Google, uh, patronul Google mai bine spus, spunând, da, acceptăm să plătim taxe, dar dacă există o soluție la nivel mondial, pentru că știe că așa poate să aștepte până la Paștele Cailor, înainte ca țările să se înțeleagă asupra unui nivel de taxare mondial. Deci da, e simplu pentru el să spună că uh, vreau să plătesc taxe atâta timp cât există o soluție mondială. Nu putem să spunem că OCDE-ul nu este uh, un for important. Este, dar eu cred că avem nevoie și de o inițiativă europeană pentru a pune capăt acestui blocaj la nivel mondial. Avem așadar obligația să uh, rezolvăm uh, această situație în care avem inegalitate, nedreptate și ineficiență și ar trebui să jucăm rolul de lider pe scena mondială economică ca să stabilim standardele impozitării, uh, standarde demne de secolul 21. Și bineînțeles, Parlamentul European deja a arătat calea de urmat. A existat un sprijin larg pentru raportul privind uh, uh, baza comună de impozitare a societăților. Eu am fost raportor uh, uh și de asemenea domnul Lamasur pentru uh, uh CCTB și CCCTB. Și trebuie să fim mai puțin dependenți de principiul sursei pentru că avem uh, acum platformele digitale, serviciile digitale, o chestiune a drepturilor de proprietate intelectuală, deci nu ne mai putem baza pe acest sistem. Avem nevoie să creăm un altul, cum spuneam, adaptat realităților din secolul 21. Acesta este calea de urmat și atunci când am început să mă ocup de aceste dosare, principala provocare era să găsim instrumentele care să ne permită să avem o abordare comună larg sprijinite de uh, Parlamentul European. O asemenea taxă pe cifra de afaceri ar trebui să dea un semnal clar și anume că nu putem să ne mulțumim să nu facem nimic și în același timp să arătăm că Parlamentul European și Europa în general este uh, uh, pe punctul de a lua măsuri pentru a pune capăt acestui sistem inegal și nedrept și să stimulăm și pe alții să ia măsuri. Deci, această uh, taxă pe cifra de afaceri a uh, serviciilor digitale ar trebui să fie o stimulare ca să arătăm exact ce dorim și ce avem de gând să facem. Din această perspectivă analizez eu această taxă. Aceasta trebuie să fie calea de urmat, cum spuneam, să fie un prim pas pentru apoi a uh, um, face să apară alte măsuri și să intervină alte modificări. O întrebare pe care o am eu este cum faci distinția între propunerea CCTB, care vorbește despre accesul la piață, și ce este în acest dosar unde se vorbește despre locul în care se creează bogăția. Avem nevoie de o modalitate inteligentă de a crea o um, limită să vedem cum putem să taxăm doar o parte, nu uh, toată uh, cifra de afaceri, dar eu cred că abordarea din textul privind baza comună de impozitare a societăților care spune că taxele pe care le plătești pe profituri depind de locul în care obții profitul și depinde de locul în care faci vânzările și de locul în care se află consumatorii. Aceasta este abordarea din CCTB. Dar să nu uităm că în noul dosar ne gândim la utilizatorii de servicii și locul în care uh, sunt obținute profitările este mai puțin important. Dar avem nevoie de o soluție pe termen lung. Alte aspecte mai punctuale. Comisia propune pentru uh, această nouă taxă o uh, rată de taxare de 3% din cifra de afaceri. <clears throat> Un răspuns uh, pe măsură, având în vedere că aceste platforme digitale câștigă miliarde și miliarde. Să nu <clears throat> uităm că cei mai bogați oameni acum sunt Mark Zuckerberg și cei ca ei. 3% este oare suficient eu am înțeles că se așteaptă să se câștige 5 miliarde în urma prelevării acestei taxe. Deci de ce să nu avem o rată mai mare? 5 miliarde nu este suficient. Și de ce nu lăsăm țările să hotărească să aplice o rată de impozitare mai mare dacă doresc acest lucru? Oare ar trebui să stabilim o rată minimă de impozitare sau o rată unică? Încă o dată, eu consider că, având în vedere profiturile uriașe pe care le fac platformele digitale, această rată de impozitare mi se pare prea mică. Să nu uităm, cele mai mari corporații din lume, având în vedere uh, valoarea lor la bursă, sunt Apple, Google, Facebook, Microsoft și Amazon. Nu poți să spui că sunt uh, companii sărace și nici acționarii nu cred acest lucru și nici uh, brokerii de la bursă nu cred acest lucru. Aceasta este prima mea întrebare. N-ar trebui ca rata de impozitare să fie mai mare sau să avem o rată minimă? Al doilea lucru, când citesc această propunere, văd că se discută dacă vânzarea de date ar trebui să fie taxată sau nu. Și nu pot să înțeleg că ne punem întrebarea, da, evident că vânzarea de date ar trebui să fie taxată, pentru că altfel ajungi la o situație în care transferul de date în uh, cadrul unei companii uh, ar fi taxată și uh, transferul de date de la o companie la alta nu ar fi taxată. Dar dacă vă uitați la felul în care se creează profitul, eu cred că este imposibil să nu incluz vânzarea de date. Deci eu nu văd cum vă puteți gândi să nu taxați vânzarea datelor. Și acum discutăm despre taxare uh, în termen general, pentru că discutăm și despre definiția platformelor digitale și trebuie să ne concentrăm și pe vânzarea de date. Mi-a rămas un minut. În ceea ce privește uh, acest sediu permanent digital, Parlamentul European deja a venit cu această idee uh, cam în urmă cu un an, dacă nu mă înșel, și a fost adoptat acest principiu de Parlamentul European și este o urmare firească uh, să, uh, ca după sediul permanent digital să incluzi acest sistem de prezență digitală uh, uh stabilă și în texte precum uh, uh, cele privind baza comună de impozitare a uh, profitului societăților. E un fel de a gândi, un nou fel de a gândi de care avem nevoie. Știu că este un subiect dificil. Propunerea comisiei Um, acum a stabilit niște praguri mai mari decât în propunerea Parlamentului. Rămâne de văzut de ce. Dar ar trebui, cum spuneam, ca aceste noi concepte să fie incluse uh, și în celelalte teste privind impozitarea societăților. Întrebarea este cum calculez felul în care, locul în care um, se obține profitul, cum stabilește acest loc și cum se redistribui apoi uh, taxa prelevată țărilor. Eu nu înțeleg de ce în această propunere Comisia a venit cu două propuneri. Să se redistribuie profiturile ca în propunerea CCTB, unde, cum spuneam, se ține cont de um, locul unde se efectuează vânzările, unde se află consumatorii. Ori, în această propunere, profitul se distribuie foarte diferit. Și revenim la problema pe care am încercat să o rezolvăm în CCTB. Și ajungem la problema spinoasă a dreptului de proprietate intelectuală. Pentru mine nu are uh, logică. Este, um, sunt două propuneri care se bat cap în cap și ar trebui ca și Comisia să depună mai multe eforturi și și Parlamentul să vedem cum putem să uh, uh distribuim profiturile. Avem nevoie de o inițiativă europeană care să arate și restului comunității internaționale cum să reformeze taxa pe profiturile substanțelor în secolul 21. Lumea stă cu ochii pe noi și Europa trebuie să găsească niște soluții structurale ca să rezolve această ineficiență crescândă și această nedreptate uh, cumplită uh, care există acum, că avem companii uh, uriașe, foarte profitabile, care practic nu plătesc taxe. Și acest lucru nu îl puteți explica niciunia dintre alegătorii uh, cu care ne vom confrunta în 2019. Mulțumim, Paul! Înainte de a trece la raportorii din umbră, aș vrea să spun că mă bucur că avem pe doamna Malevska de la Digitaxud din partea Comisiei Europene și dacă nu mă înșel, domnea dorește să ia cuvântul la sfârșitul intervențiilor ca să participe la discuții. Dar mai întâi dau cuvântul raportorilor din umbră, apoi vor fi intervențiile spontane din partea celorlalți membri, după care vom da cuvântul și comisiei. Uh, la Raportorii din umbră, Paul ar fi fost și el raportor, ar fi fost și raportor din umbră, ca tare dau cuvântul lui Gabriel Mato din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi raportori pentru explicațiile furnizate pe o temă atât de importantă și cred că suntem cu toții de acord uh, că e vorba de o prioritate politică pentru toate instituțiile europene și mai ales pentru Parlament, evident pentru că desemnarea unui cadru fiscal modern și stabil e ceva esențial, fără nicio îndoială, în așa fel încât să avem oportunități, acces pentru întreprindere la piață. E vorba de uh, miliarde de euro pro, uh, care sunt astfel realizați în uh, Uniunea Europeană. Cum spuneam, e vorba de o creștere extrem de rapidă a acestui sector din economie și uh, ajungem și la o transformare a felului în care acționăm și cu siguranță uh, asta reprezintă un avantaj pentru societate. Acum, uh, tehnologiile digitale creează oportunități pentru uh, administrație, oferă soluții care reduc povara administrativă, facilitează cooperarea între diferitele autorități fiscale și reducem astfel posibilitățile de evaziune fiscală. Și evident, plecând de la contextul actual și la normele actuale, problema este una de amploare. Um, trebuie să vedem unde anume impozităm. Și contribuția acestor uh, servicii fiscale la economia digitală trebuie să fie impozitată în mod corect, acolo unde se creează valoare dacă astăzi, într-o lume digitală, am mai evoca ideea unei prezențe fizice în așa fel încât să putem impozita, nu mai are nicio logică, nu mai are niciun sens. Uh, nu mai putem vorbi de prezență fizică, ci e vorba doar de o prezență digitală. Acum trebuie să determinăm dacă este semnificativă sau nu. Deci dezbaterea aceasta există la nivel internațional. Știm din ce în ce mai bine că trebuie să abordăm și acest aspect și să elaborăm un nou cadru fiscal, un nou cadru de impozitare care să uh, țină seama de noile modele economice. Știu că există niște lucrări și în cadrul OCDE în acest sens. A și prezentat un raport de curând care tocmai examina nevoia aceasta de a modifica sistemul actual uh, în felul în care uh, să, într-un fel în care să ținem seama și de digitalizarea economiei și să permită diferitelor țări care doresc să introducă astfel de măsuri provizorii să o poată face. Tocmai de aceea trebuie să abordăm aceste aspecte fiscale care decurg clar din digitalizare. Comisia Europeană ne-a prezentat astfel un pachet cu diferite soluții provizorii și ne-a prezentat de asemenea și o soluție pe un termen mai lung. Și eu cred că mergem în direcția potrivită. Trebuie să clarificăm, așa cum s-a mai spus, că Uniunea Europeană, fără nicio îndoială, trebuie să aibă o poziție de lider la nivel internațional pe acest subiect. Evident că trebuie să aprofundăm subiectul atunci când vom discuta despre cifre, despre procente, clar, dar Asta se va putea face de-a lungul dezbaterilor noastre pe uh, acest pachet de măsuri. Acum, evident, trebuie să uh, ascultăm experții în așa fel încât să avem uh, informații clare pe un subiect foarte complex, să găsim soluții care la final să corespundă cu scopurile noastre și anume să avem un cadru fiscal modern, actualizat, care să țină seama de economia digitală, care este economia mm, cea mai nouă apărută și care să evite fragmentarea pieței și care să permită tuturor actorilor să beneficieze în mod echitabil de aceste posibilități, în mod just, în mod uh, echilibrat. În orice caz, vreau să mulțumesc celor doi raportori și aștept cu nerăbdare colaborarea noastră viitoare, în așa fel încât să avem cel mai bune rapoarte cu putință. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Gabriel. Mulțumesc foarte mult și acum din partea ECR, domnul Șifox. Thank you, President. Uh, these are very timely... Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de niște propuneri care sosesc la momentul cel mai potrivit. Și într-o perioadă în care economia digitală e din ce în ce mai dezvoltată, e clar că trebuie să facem fața acestei întrebări, felul în care operează aceste noi modele de business și felul în care pot fi impozitate. Și după părerea mea, un aspect important al acestor rapoarte va fi tocmai să definească în mod precis acele criterii care sunt sumele pentru a determina sau care sunt cifrele pentru a determina o prezență semnificativă. În mod ideal avem nevoie de o soluție la nivel internațional, de un acord internațional pentru acest tip de impozitare. Însă acest lucru va dura foarte mult până când se va obține și înțeleg care este logica com- Comisiei, tocmai pentru a asigura condiții echitabile pentru toată lumea. În momentul în care vom discuta diferite, aceste, diferite posibilități pentru aceste întreprinderi care au prezență digitală, uh, aștept cu nerăbdare discuțiile cu raportorii, cu ceilalți raportori din umbră, în așa fel încât să ne asigurăm că nu vom avea un sistem care să discrimineze uh, întreprinderile de dimensiuni mai uh, reduse. Trebuie să ne asigurăm că vom uh, putea primi cu brațele deschise toate aceste modele digitale economice în țările noastre. Uniunea Europeană nu se poate substitui statelor membre în momentul în care se au astfel de decizii, așa că așteptăm cu nerăbdare discuțiile viitoare pe acest dosar. Thank you very much. Uh, ALDE, raportor... Mulțumesc din partea ALDE. Are domnul Peter Iesec. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru aceste propuneri. Uh, unii ar putea să spună că nu sunt propuneri care vin la momentul potrivit și ar încerca să le aplice așa un fel de etichetă că ar trebui să se înscrie în cadrul dezbaterilor pe uh, chestiuni comerciale și de impozitare lansate de președintele Trump. Însă, în orice caz, eu vreau să salut aceste propuneri, chiar dacă acestea sosesc un pic târziu, după părerea noastră, și uh, e clar că există o lipsă de impozitare adecvată a acestui tip de întreprinderi digitale. E clar că avem discrepanța din ce în ce mai mare între modelul tradițional uh, economic și modelul digital, care afectează de altfel întreaga noastră societate. Și propunerea Comisiei va face fața acestor discrepanțe care există între modelul tradițional și cel digital și va oferi o logică de impozitare simplă și logică și uh, echitabilă. Com- domnul comisar Moscovici și echipa sa au examinat date care demonstrează că întreprinderile digitale plătesc o rată de impozitare care merge până la 9% în Uniunea Europeană, comparativ cu alte firme care ajung până la o rată de impozitare de 23%, dacă nu și mai mult. Facebook a plătit doar 5% de impozitare în anumite țări, în afara SUA. Deși, mare parte, mai mult de jumătate din veniturile sale sunt create la nivel internațional. De aceea trebuie să punem capăt unei astfel de situații care în mod clar este una nedreaptă, injustă și care perturbă piața unică. Pot să înțeleg acele îngrijorări care au fost exprimate față de această propunere și anume că aceasta s-ar putea să pună în dificultate inovația. E clar că economia digitală are nevoie de inovație, dar Ideea este că trebuie să punem capăt și birocrației, să promovăm inovarea și cred că provocarea principală în acest caz, ca și în multe alte cazuri, este să găsim echilibrul potrivit. Pe de o parte impozitare și pe de altă parte promovarea inovației. Trebuie să amintim faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie la înălțimea acestei provocări E vorba de piața noastră unică. Există anumite praguri propuse de comisie și trebuie să ne asigurăm că acestea ne vor permite ca startup-urile și IMM-urile să uh, continue să funcționeze și pe viitor. În ceea ce privește serviciile de impostare, de impostarea serviciilor digitale, aceasta trebuie să se bazeze pe noțiunea de uh, um, creare a venitului. Este ceva substanțial, este ceva absolut esențial. E clar că uh, e greu de definit acest lucru. Impozitarea, dacă e să facem uh, apel la criteriul de identificare de prezență fizică, care ar fi uh, cel mai, de, uh, uh, cel mai greu de folosit, pentru că e vorba de o prezență digitală, e vorba de utilizatori. Cred că ne putem baza pe criteriul utilizatorilor și în acest sens trebuie să ne asigurăm că se respectă și Regulamentul General de Protecție a Datelor și în acest sens aș dori să știu pe acest punct specific ce are de spus Comisia, pentru că e un punct foarte important pentru grupul nostru politic. Și în concluzie, domnule președinte, sunt de părere că dacă reușim să facem ca sistemul de impozitare digital să fie mai just, asta ne va permite să uh, profităm și mai mult de beneficiile oferite de globalizare. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Petra. Mulțumesc foarte mult, Peter. Nu văd pe nimeni din partea verzilor, din partea ecologiștilor, care să dorească să participe la, dezbatere. Așa că acum aș dori să dau cuvântul domnului Șerdevan din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor și colegilor pentru contribuțiile foarte interesante care se referă la chestiuni uh, de actualitate. Înaintea pauzei de vară, un uh, coleg, expert în acest domeniu, mi-a spus că în Uniunea Europeană se pierd 20% din veniturile uh, fiscale prin uh, diferite metode folosite de societățile comerciale. Tocmai de aceea, la nivelul OCDE, la, G, la nivelul G20, din 2015, subiectul uh, taxării uh, companiilor digitale are un rol atât de important și se reflectă și în procesul uh, BEPS. Măsuri concrete nu au putut fi luate până acum datorită poziției adoptate de Statele Unite ale Americii. Pentru noi, cei de stânga. Este important în acest context că acest subiect are o prioritate atât de mare în, în uh, Uniunea Europeană uh, mai ales uh, țările, țările mari din Uniunea Europeană se pare că au, își doresc să se ajungă la un cadru de reglementare armonizat în, Uniu, în Uniunea Europeană. Uh, Rămâne de văzut cum se vor uh, desfășura aceste negocieri în, uh, în Consiliu, ținând seama că există și state care nu își doresc această armonizare uh, a taxelor. Este un lucru important pentru că aceste competențe țin de statele membre. Când vine vorba de contribuția noastră, aș dori să ne aducem contribuția proprie la o mai justă impunere fiscală pentru societățile comerciale, inclusiv cele, uh, cele digitale, pentru ca în cele din urmă să actualizăm cadrul de reglementare fiscal și uh, să-l aducem în uh, secolul 21, să nu rămână doar în secolul 20. Acum aș avea câteva comentarii Uh, câteva mm, remarci pozitive, câteva critice și câteva întrebări. Este salutară inter, um, această propunere privind o prezență digitală semnificativă. Însă uh, ar trebui să existe o propunere armonizată pentru că dacă nu aceste profituri vor fi tot transferate dintr-un loc în altul de uh, Uh, multinațională și pentru a evita o dublă neimpunere am avea nevoie de, de o propunere armonizată. Propunerea Comisiei conține câteva aspecte critice pentru noi. mi se pare că suma preconizată de 5 miliarde de euro care va fi adunată este prea puțin. Apoi, um, dacă ne bazăm pe taxarea cifrei de afaceri, s-ar putea să ne confruntăm cu, cu anumite probleme, pentru că s-ar putea să acoperim uh, Uh, în mod diferit uh, societățile comerciale. Pentru Google, de exemplu, procentul de 3% s-ar putea să fie mult prea redus, în același timp pentru o companie de dimensiuni mai mici, uh, cei 3% s-ar putea să fie mult prea, mult prea ridicat. Deci poate ar trebui să, abord, să abandonăm impunerea unei cote unice și să avem un sistem de impozitare uh, Uh, cu caracter uh, progresiv și ținând seama de, de caracteristicile de monopol sau de oligopol de pe piața uh, serviciilor digitale, este posibil ca taxele impuse să fie transmise mai departe de aceste oligopoluri sau monopoluri utilizatorilor finali, consumatorilor până la urmă și companii ca și Netflix, de exemplu, sunt uh, excluse din uh, domeniul de aplicare acestei propuneri și nu înțelegem care ar fi uh, motivul pertinent pentru o asemenea uh, propunere. Și considerăm că um, ar trebui să se facă o reformare a sistemului fiscal, nu doar pentru companiile digitale, ci în general pentru întregul mediu de afaceri. Mulțumesc! Domnul Vali din partea FDD are cuvântul acum. Intervenție. Mulțumesc colegilor pentru intervențiile lor. În ultimii ani, Parlamentul European a uh, încercat să se facă auzit în această bătălie. Pentru politicieni și pentru politică în general, taxarea acestor mari companii multinaționale uh, digitale Um, este principala provocare. Sunt companii care uneori au profituri mai mari decât uh, PIB-ul anumitor țări dezvoltate și evident că trebuie să găsim o cale de a legifera. Ar fi bine să reușim să luăm măsuri la un nivel uh, cât mai internațional, pentru că este o problemă de scară mondială Totuși, trebuie să găsim și o soluție la nivel european, pentru că contextul european este un context internațional. Avem mai mult de 500 de milioane de consumatori. Este indispensabil să putem să atingem aceste companii, să le afectăm. Propunerile comisiei sunt binevenite, le avem pe masă de ceva timp, Problema fundamentală în Europa și mai ales în zona euro este că unele dintre țările fondatoare, ca de exemplu Luxemburg și țările de jos, uh, pe care nu le numim suficient de des, pentru că din câte se vede, aceste țări și inclusiv Irlanda sunt împotriva acestor propuneri. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să găsească o soluție ca să uh, creeze presiuni uh, asupra acestor țări, pentru că ele aduc atingere concurenței și uh, dăunează altor țări care dau dovadă de mai mult spirit de cooperare. Deci, în loc să se poarte cu mănuși, ar fi bine să spună în față acestor țări că nu e normal să se opună și să creeze pierderi de zeci de miliarde pe an bugetelor naționale pentru că sunt țări în care cetățenii plătesc impozite ridicate și uh, apoi altele care își permit să facă morală uh, celelalte state membre. Mulțumesc, nu vă pe nimeni din partea ENF și atunci ajungem la procedura intervențiilor spontane. Clar că sunt dosare importante și cu siguranță dorește să participe colegii. Aș uh, avea câteva întrebări în ceea ce privește aceste două dosare, care sunt foarte importante. Cu siguranță vor primi un răspuns din partea Comisiei, dar uh, mă voi uh, referi și la câteva din intervențiile precedente. Din câte am înțeles eu, e vorba de o problemă a distribuirii, repartizării acestor impozite și e vorba și de posibilitatea de a spări impozitarea în timp dar problemele apar mai degrabă la nivelul primului aspect. Și apoi, evident, trebuie să evităm și problema dublei impozite și aș dori să știu în ce măsură acest element a fost de asemenea inclus în propunere și în ce măsură riscul dublei impozitări a fost luat în considerare. În al doilea rând, ca urmare a celor spuse de Darius încă de la bun început. Aici ne concentrăm pe uh, economia digitală, dar mie mi se pare că problema o reprezintă repartizarea acestui impozit și că asta nu se referă doar la economia digitală, ci ar putea fi descris mai degrabă ca o problemă a, a uh, vânzărilor. Trebuie să vezi participarea la piață, valoarea creată pe piață și asta depinde evident și de prezența, de semnif- cât de semnificativă este prezența. Și aici scopul propunerii poate că ar trebui să fie un pic mai extins ca să putem să cuprindem și aceste uh, criterii, uh, având în vedere că e vorba de vânzări la distanță. Apoi, impozitarea profiturilor în anumite cazuri este o rată foarte scăzută și în alte cazuri uh, e foarte ridicată și atunci întreprinderile nu mai au uh, profituri și ideea este cum trebuie să abordăm uh, această rată. Chiar dacă ești în măsură să aloci anumite venituri, mai ales în economia digitală și a vânzărilor la distanță, trebuie să vezi care sunt și costurile și abia apoi pot să determine exact care este nivelul de profituri. Deci trebuie să ne asigurăm cum anume toate aceste elemente au fost luate în considerare. Acum, ca să nu mă înțelegeți greșit, eu consider că aceste propuneri sunt foarte bune, uh, sosesc la momentul potrivit, poate un pic mai târziu decât ne-am fi așteptat, s-a mai spus acest lucru, însă nu trebuie să neglijăm această problemă, pentru că Altfel, problema aceasta o să continue și o să afecteze foarte mult statele membre. Aceasta era intervenția mea. Acum aș dori să știu dacă mai dorește cineva să intervină. Dacă nu, atunci dați-mi voie să o rog pe reprezentanta Comisiei din partea Direcției Generale Taxud să intervină acum și să reacționeze la câteva din aspectele care au fost evocate de-a lungul dezbaterii. Da, mulțumesc foarte mult. Am să-mi uh, limitez intervenția la câteva răspunsuri la intervențiile pe care le-am ascultat adinaori și am să încep cu prezența digitală semnificativă. Uh, s-a pus o întrebare referitor la pragurile acelea și felul în care au fost determinate acestea. Ceea ce este important aici, uh, referitor la această propunere și la soluția propusă, este faptul că facem o comparație cu situația de astăzi. Uh, poate că aceste mari întreprinderi au o singură prezență, o singură persoană undeva într-un anumit stat membru, poate chiar în anumite state membre nu au niciun fel de prezență. Și atunci ar putea să avem diferite tipuri sau categorii de prezență digitală în statele membre, ceea ce poate duce la o anumită povară. De la calculele noastre reiese că uh, o prezență suplimentară costă până la 60.000 de euro pe an pentru aceste întreprinderi și prin pragurile pe care le-am ales am vrut să ne asigurăm că întreprinderile care se vor confrunta cu această nouă povară sunt exact acele întreprinderi care fac profituri și care trebuie să uh, sunt în măsură să plătească pentru această nouă povară uh, sau aceste noi costuri. Deci prin aceste praguri am vrut să ne asigurăm că întreprinderea care este activă e în continuare în măsură să obțină profit. Da, poate că e un calcul așa uh, uh, nu prea cizelat, însă am încercat să fixăm niște praguri suficient de ridicate în așa fel încât să fim siguri că așa este uh, situația. Și apoi, Aș vrea să mă refer la impostarea serviciilor digitale și aici, dacă îmi permiteți, am să încep cu ultima dumneavoastră întrebare, domnule președinte, dacă se ține seama de cifra de afaceri și care sunt posibilitățile de realocare a costurilor. Un element important care nu trebuie pierdut din vedere în momentul în care concepem această uh, impozit e faptul că <laughs> sunt foarte multe constrângeri la mijloc și a trebuit să ținem seama de cadrul legal și la nivel internațional. A trebuit să respectăm diferitele libertăți fundamentale din Uniunea Europeană și a trebuit să vedem și regulile OMC și regulamentele în vigoare referitoare la TVA și așa mai departe. Deci, din cauza acestor constrângeri, nu am avut prea multe opțiuni la îndemână. Și o taxă pe cifra de afaceri în acest cadru ni s-a părut ceva fezabil. O taxă pe profituri ar fi fost soluția preferabilă, dar o taxă pe profituri, ca și taxă provizorie, uh, se va confrunta cu exact același constrângeri cu, pe care le-am evocat pe, uh, și care continuă să existe în cadrul uh, internațional de impozitare. Nu, uh, deocamdată avem diferite tratate, deci o taxă pe profituri, de fapt, te duce, te întoarce exact în aceeași situație, la aceleași uh, probleme. Uh, tocmai de aceea ne-am gândit la această soluție. Deci, plecând de la aceste constrângere, ne-am dorit să avem o taxă, un impozit care să fie simplu de implementat Uh, pentru că e deocamdată prevăzut drept o taxă provizorie. Nu ne-am dorit o diferențiere cu mai multe niveluri. Nu, am vrut să ne asigurăm că există echita, uh, echitate și se aplică exact aceleași condiții tuturor. Și având în vedere că nu am luat în calcul uh, costurile, ne-am gândit că o rată de 3% e deja un echilibru potrivit. Nici să nu mergem prea uh, sus, să avem o rată mai ridicată, pentru că uh, am putea exclude anumite întreprinderi care poate mm, n-ar avea profituri sau uh, uh care ar avea pierduri, pierderi, deși anumite astfel întreprinderi pot fi totuși profitabile. Uh, deci ne-am gândit că o rată de 3% era un echilibru potrivit. Și apoi s-a mai pus o întrebare, uh, da, um, nu le-am luat neapărat în ordine toate aceste aspecte, așa cum au fost ele evocate. Um, atribuirea profiturilor uh, și soluții structurale. Și de ce preluăm așa, în mare, regulile vechi. Ceea ce propunem noi aici este să adaptăm aceste vechi reguli. Am avea un transfer al prețurilor, aveam avea o funcție de analiză, plecând de la aceste reguli vechi. Deci e ceva totuși diferit. TVA-ul are anumite avantaje, rezolvă anumite probleme și reprezintă de asemenea și o, o povară redusă pentru întreprinderi, dar înseamnă de asemenea și mai puține posibilități de transferare în mod artificial a profiturilor între diferite țări. Și ne-am gândit că era calea cea mai bună de organizare a acestui noi impozit al serviciilor digitale. Uh, și de aceea l-am propus așa. Însă e clar că nu se poate aplica tuturor companiilor. Uh, se aplică doar, în propunerea noastră, celor întreprinderi care au peste 750 de milioane de cifră de afaceri pe an și, în consecință, a trebuit să venim și cu o propunere și pentru celelalte întreprinderi uh, supuse uh, uh, bazei comune de impozitare a întreprinderilor și care se țină seama și de cadrul internațional de impozitare. Tocmai de aceea, propunerea noastră menține oarecum sistemul actual, cel vechi, prin uh, uh, funcția aceea de analiză și utilizarea sistemului de transfer a prețurilor, însă l am modernizat aceste reguli tocmai pentru a oglindi uh, și noua lor funcție. Și a mai fost și o întrebare sau o îngrijorare referitoare la impozitele pe serviciile digitale care vor fi repercutate asupra consumatorilor, utilizatorilor, altor întreprinderi de dimensiuni mai mici. Aici răspunsul nostru este da, asta se poate întâmpla, evident, ca în, și în cazul oricărei alt impozit. Însă nu e neapărat îngrijorarea noastră. Noi vrem să ne asigurăm că întreprinderile plătesc același nivel de impozitare, că avem condiții echitabile. Și e clar că diferite întreprinderi repercutează costurile de impozitare asupra utilizatorilor sau consumatorilor. Uh, dar asta nu era neapărat îngrijorarea noastră principală. Vre Noi vrem ca aceste întreprinderi să plătească același nivel de uh, impozite. Și cred că Cam acestea au fost întrebările specifice pe care le-am uh, observat, uh, pe care le-am remarcat. Poate că am să-l rog pe colegul meu să intervină și ne spună câteva cuvinte în ceea ce privește pre- prezența digitală semnificativă. Da, vă mulțumesc. Prezența digitală semnificativă. Ce constituie o prezență digitală semnificativă? În primul rând, Trebuie să există o interfață digitală, o pagină de internet sau o aplicație care să fie accesibilă de către utilizatori și prin intermediul acestei interfețe digitale să fie furnizate servicii digitale. În ceea ce privește definiția acestor servicii digitale, ea se bazează, sau de fapt este o Copia definiției din regulamentul TVA din anul 2011, în specific, specific articolul 7 din regulamentul respectiv, se bazează pe definirea serviciilor furnizate într-un mod electronic, servicii furnizate prin intermediul internetului, servicii care depind de, te- de tehnologie, care presupun o intervenție minimă uh, uh, umană din partea furnizorilor acestor servicii și există o întreagă listă, propunerea are și o anexă care explică în detaliu care sunt serviciile considerate a fi digitale și care nu sunt considerate a fi digitale. În mare, produsele digitale, programele informatice, care există pe piața de internet sunt uh, servicii digitale. Bunurile nu sunt uh, servicii digitale. Bunuri uh, vândute prin intermediul unui proce- unei proceduri de a le comanda pe internet. Deci este inclusă o definiție a serviciilor digitale care pleacă de la concepte prea bine cunoscute, inclusiv de către contribuabili și de către autoritățile fiscale. Și dacă îmi permiteți câteva comentarii privind alocarea profiturilor și uh, baza comună de impunere consolidată a, pentru societățile comerciale, considerăm că propunerea CCCTB ar trebui să includă și uh, companiile digitale și trebuie să ținem cont și de o echitabilă alocare a profiturilor și pentru societățile comerciale digitale. Dacă îmi permiteți, dacă mai permiteți un minut, cred că nu am răspuns la una sau două întrebări. M-ați întrebat în legătură cu distribuirea veniturilor și sporirea taxelor impuse. Propunerea privind prezența digitală semnificativă va distribui veniturile din taxe în mod diferit. Va fi important unde își plătesc companiile taxele, dar sperăm că astfel vor spori și veniturile din taxă, pentru că vor exista mai puține posibilități de a transfera în mod artificial taxele în alte jurisdicții. M-ați uh, întrebat ceva și în legătură cu o alocare justă a taxelor, astfel încât nu doar economia digitală să fie acoperită. Este un lucru adevărat. Vă fac trimitere din nou la propunerea noastră CCCTB, care, din punctul nostru de vedere, se referă și la această chestiune și în cazul vânzărilor la, la distanță, CCCTB-ul, dacă este adaptat și includă și prezența digitală semnificativă, va acoperi și această chestiune, pentru că în CCCTB profiturile, profiturile um, impozabile sunt alocate diferitelor jurisdicții și unul din factorii formulei care stabilesc cum sunt alocate aceste profituri, profituri este destinația vânzărilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, dacă îmi permiteți, aș da din nou cuvântul pentru câteva minute, dacă își doresc să intervină, celor doi raportori, Darius. Domnul Rozati, aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor celor care au participat la această discuție interesantă. Aș dori să mă refer uh, foarte rapid la doar două, trei puncte. Scopul în acestui exercițiu este de a asigura o egalitate de tratament de șanse între actorii implicați și o, un grad mai mare de uh, echitabilitate a sistemului de, de impozitare din Uniunea Europeană. Și cei care se opun acestei propuneri trebuie să vină cu argumente concrete pentru că dacă nu facem nimic din acest punct de vedere, înseamnă că suntem de acord cu sistemul actual, care, așa cum au spus mai mulți uh, vorbitori, nu este unul care garantează echitatea și care permite în același timp, mai ales marilor entități, să evite să-și uh, plătească sarcina fiscală. Deci, dacă suntem de acord cu această premisă fundamentală, cred că am putea să discutăm detaliile necesare. Însă, până la urmă, trebuie să înțelegem că ne dorim să creăm un sistem mai corect și care să garanteze o egalitate de tratament, o egalitate de șanse pentru toate companiile. În al doilea rând, uh, întreaga propunere nu se referă la taxarea tuturor, tuturor uh, chestiunilor digitale, pentru că, de fapt, întreaga economie a devenit uh, tot mai digitală. După cum s-a spus, vânzarea, la, vânzarea de bunuri prin internet nu este acoperită de această propunere de directivă. Uh, și alte aspecte, transmiterea de date, de exemplu, nu face obiectul automat uh, taxării propuse de noul instrument. Din câte am înțeles eu, Comisia își dorește să țintească furnizarea de servicii care altfel nu ar face obiectul niciunui, niciunei impuneri fiscale. Și acest punct important, distribuirea taxelor și impune, sau impunerea unei cote mai mari de taxare au și ele o relevanță din acest punct de vedere al unei mai bune distribuiri a uh, poverei fiscale. În același timp, anumite activități urmează să facă pentru prima dată obiectul unei impuneri fiscale, alte activități ar putea să facă obiectul unei poveri fiscale mai mari și să fie eliminată posibilitatea transferărilor unor jurisdicții cu cote mai reduse de impozitare. Și apoi, în ce măsură noile taxe vor fi transmise consumatorilor finali. Acest lucru se poate întâmpla, se întâmplă cu toate taxele și mai ales cu cele indirecte, însă cel mai bun uh, remediu cred că este reprezentat de o competiție loială dacă toți trebuie să respecte aceleași condiții, atunci nu există posibilitatea transfer, transferării complete noilor taxe consumatorilor finali. Dacă există o competiție, dacă o companie dorește să-și sporească prezența pe piață, o asemenea, nu va recurge într-o măsură atât de mare la, asemenea, la o asemenea practică. Cred că această uh, oricum o o taxă întotdeauna are consecințe pozitive și uh, negative. Uh, însă, dacă este una echilibrată, cred că poate fi susținută. Mulțumesc. Paul, doresc să mai adaug și tu ceva? Da, sunt de acord cu Darius Rozati. Este vorba de o taxare uh, Uh, justă și eficace în același timp. Nu ar trebui să pierdem din vedere acest lucru. Însă, din discuția pe care am purtat-o, a reieșit faptul că majoritatea colegilor înțeleg că ne confruntăm cu o problemă, uh, cu o problemă uh, majoră um, pe care trebuie să o rezolvăm sau cel puțin înainte alegerilor să demonstrăm că uh, Uh, știm care este abordarea necesară, astfel încât companii ca Google și Facebook, care fac profituri imense, nu uh, plătesc uh, într-un mod echitabil taxă. Acestea fiind spuse, am auzit că s-au formulat întrebări privind punerea în aplicare. Sunt întrebări relevante din punctul meu de vedere pentru că intrăm într-un, pe un, într-un teritoriu prea puțin cunoscut și sarcina Parlamentului European este să transmită un semnal clar din punct de vedere politic, care este calea de urmat în domeniul taxării digitale și, în general, în ceea ce privește taxarea societăților comerciale pentru a găsi o soluție uh, fiabilă care să funcționeze în practică, în viața de zi cu zi. Pentru că, după cum am spus, este un teren necunoscut uh, în care trebuie să ne aventurăm însă pentru a rezolva aceste probleme legate de uh, justeția sistemului uh, fiscal. mulțumesc, uh, Paul. Mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Calendarul este arată în felul următor. În data de 10 decembrie avem o audiere publică, în 9 decembrie vom discuta proiectul de, de raport până 16, vor putea fi, 16 octombrie vor putea fi depuse amendamente care urmează să fie discutate în data de 19. În decembrie vom avea votul în, în decembrie și în ianuarie în plenară. Este o procedură de, cu consultarea Parlamentului doar. Am ajuns la sfârșitul punctelor 8 6, 8 și 9 și trecem la următoarele două puncte de pe, de pe ordinea de zi. Din nou, două, două rapoarte uh, legate, 9 și 10, furnizori europeni de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi și piețele instrumentelor financiare. Secretarul uh, secretariatul a propus să acordăm câte 8 minute fiecărui raportor, primul fiind Ashley Fox, apoi va fi urmat de Caroline Nachtegal. Ashley Fox. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Propunerea de regulament privind uh, serviciile de finanțare particip- uh, participativă este una importantă. După criză, Comisia Econ a mers uh, înainte și a adoptat uh, multe propuneri de, de, uh, de, de re, reglementare a celor care oferă servicii de finanțare a întreprinderilor. Cred că ar fi trebuit să promovăm mai mult modele de finanțare alternativă și stabilirea Uni- Uniunii piețelor de capital. Această propunere este o oportunitate de a obține acest lucru și în această perspectivă salut propunerea făcută de Comisia Europeană. În acest moment, regimuri diferite uh, în piața unică reprezintă un obstacol în calea activității transfrontaliere și un regim transeuropean european Uh, permite creșterea acestor modalități noi de finanțare fără a deranja, afecta în mod negativ modelele de finanțare pe plan național. Cu toate acestea, consider că propunerea trebuie să fie modificată pentru a profita la maxim de potențialul său. În proiectul meu de raport mă refer la patru domenii unde propunerea Comisiei poate fi îmbunătățită. Este vorba de următoarele domenii Um, pragul pentru ofertele de finanțare participativă, autorizația și uh, supravegherea din partea autorităților competente naționale, diferențierea între structuri simple și complexe de finanțare participativă, includerea ofertelor inițiale de monede și uh, crearea unei egalități cu platformele din state terțe în ceea ce privește uh, pragurile. Uh, am uh, mărit uh, nivelul de la 1 la 8 milioane de euro pentru a exista o aliniere cu directiva privind uh, prospectele. Mi-aș fi dorit să există o limită mai mare în ambele directive, însă am decis că pragul de 8 milioane este potrivit din punctul de vedere al coerenței legislative. Din discuțiile pe care le-am purtat cu mai, mai, mai multe părți interesate, sporirea acestui prag ar fi utilă pentru că există câteva regimuri naționale unde un asemenea prag mai mare este deja în vigoare. În ceea ce privește autorizarea acestor platforme care oferă servicii de finanțare participativă, nu cred că ESMA ar trebui să se implice. Autoritățile competente naționale Uh, se află în cea mai bună poziție pentru a face acest lucru. Rolul ESMAI ar trebui să fie pur și simplu de a asigura o uh, punere în aplicare consistentă a acestui regulament. ECSP-urile deci, uh, sunt foarte diferite între ele. Comisia a, trebuie să facă o diferențiere între finanțarea participativă și oferirea de credite. Eu aș dori să facem o altă diferențiere în funcție de serviciile concret oferite și din punctul de vedere al informațiilor care ar trebui să fie furnizate. Pentru acest lucru ar fi nevoie de o reglementare mai uh, proporționată. Cea mai importantă modificare pe care doresc să o aduc propunerii Comisiei Europene este de a a profita de această ocazie pentru a reglementa ofertele inițiale de monedă în acest moment, Uniunea Europeană nu a ajuns la o poziție definitivă pe această chestiune. Recunosc că există o muncă făcută de autoritățile naționale de reglementare, că există activitate în acest sens și din partea ESMA și Autoritatea Bancară Europeană, consideră că acest uh, dosar este ocazia perfectă pentru a demara acest uh, proces cel puțin. Propunerea, proiectul meu de, de propunere uh, Uh, privind aceste ICO, oferte inițiale de, de, de monedă, este de a, a exclude plasările private și ICO-urile care nu operează prin intermediul unor contrapărți. Acest lucru înseamnă că va acoperi doar un segment al pieței ICO-urilor, însă ar reprezenta un pas important în impunerea unor uh, standarde unei industrii uh, care este foarte utilă mai ales pentru standard, uh, startup-urile din domeniul uh, tehnologic. În uh, propunerea mea de raport am inclus și norme privind regimurile din state terțe. Este o ocazie perfectă de a exporta cele mai bune practici. Astfel, uh, am atrage mai multe investiții în proiectul european și ne-am asigurat că investitorii europeni se bucură de același grad de protecție când investesc în state terțe. Acest lucru ar fi realizat prin autorizarea mm, părților interesate din uh, state uh, terțe. Domnule președinte, ne-am angajat să respectăm un calendar foarte ambițios pentru acest raport. Um, până la, care ar trebui să fie respectat până la sfârșitul lunii noiembrie. Și văd că am reușit să închei respectând 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru eforturile de a accelera acest raport. Al doilea raportor pentru piețele instrumentelor financiare este Carolin Nachtegal, care îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întreprinderile mici și mijlocii sunt importante pentru că sunt principalele creatoare de locuri de muncă. Mai mult de 50% dintre uh, europeni lucrează în întreprinderi mici și mijlocii. Și știm foarte bine că uh, niciun uh, oraș, niciun orășel n-ar putea să supraviețuiască dacă nu ar exista aceste IMM-uri. Companiile multinaționale reprezintă o parte importantă din PIB, dar trebuie să punem accentul și pe micile companii naționale. Toate aceste societăți, mai ales uh, cele mai recente, sunt uh, de mici dimensiuni, dar creează locuri de muncă, sunt motor de inovare și avem mii de șefi de întreprinderi foarte ambițioși, dar care trebuie să facă față multor dificultăți uh, zi de zi. Uniunea poate și trebuie să îi ajute. Aceste întreprinderi folosesc internetul um, dar uh, pentru că activitățile pe internet uh, sunt uh, deseori principala lor activitate, atunci trebuie să reglementăm. Știm că noile întreprinderi au nevoie de această finanțare prin intermediul site-urilor de finanțare participativă, dar trebuie să existe un control asupra lor. Există multe inițiative pe internet de finanțare participativă care nici măcar nu sunt pur naționale. Deseori uh, uh, permit uh, participarea investitorilor din mai multe state membre. Cred că pe viitor ar trebui să avem o soluție adecvată pentru a favoriza acest tip de finanțare. Există întreprinderi care pot să aibă idei geniale, dar duc lipsă de finanțare și ar fi bine să permitem întreprinderilor să găsească fonduri uh, prin intermediul acestor platforme peste tot în Europa. Deci să nu uh, le îngrădim uh, domeniul de acțiune, ci din potrivă să îl extindem. Aș vrea să salut proiectul de raport al domnului Fox. Împărtășesc majoritatea propunerilor pe care dumnealui le-a formulat. E bine să se ridice pragul ca să uh, uh, îl trecem la un milion. De asemenea, trebuie să ușurăm punerea la dispoziție a acestor finanțări pentru un număr cât mai mare de întreprinderi. Știm că aceste platforme sunt destul de complexe, am auzit deja acest lucru, poate că avem nevoie de niște abordări proporționale. Pe viitor vom mai discuta despre acest raport I-am uh, pregătit un raport despre directivă destul de concis, uh, sprijin propunerea comisiei și vă încurajez și pe dumneavoastră să uh, faceți același lucru și voi colabora cu colegul Ashley ca să încheiem munca la aceste rapoarte cât mai repede cu putință. Mulțumim, doamne raportor. Trecem la raportorii din umbră, mai întâi din partea PP-ului, doamna Ana Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor raportori pentru propunerile pe care ni le-au uh, prezentat și ni le-au trimis. Mă bucur și eu să pot să uh, discut despre finanțarea participativă, în engleză crowdfunding, un mijloc rapid, uh, digital și accesibil tuturor pentru a finanța întreprinderile și mai ales întreprinderile mici și mijlocii care joacă un rol foarte important uh, în teritoriile noastre, reprezintă practic 90% dintre întreprinderile europene. Și trebuie să găsim uh, căi noi de a le finanța. Dacă ne dorim ca acest regulament să fie un succes, ar trebui să uh, respectăm câteva principii uh, în linii mari pentru ca această finanțare participativă să se dezvolte în mod transfrontalier. Cred că, în primul rând, trebuie să sprijinim un cadru simplu, clar și eficient. Trebuie să fim siguri de ceea ce ne dorim să facem uh, la nivel legislativ și să oferim un nivel de protecție adecvată investitorilor. În raport, domnul Ashley Fox a propus uh, mai multe scenarii și unele mi se par de, de exemplu interesante, de exemplu ridicarea pragului la 8 milioane de euro. Propune și îmbunătățiri în ce privește regulile de comunicare și de uh, marketing, să dăm acestor platforme posibilitatea de a face și consiliere. Este o, o altă propunere a domnului raportor. Am mai evocat, de asemenea, faptul că um, a um, integrat uh, Uh, propunerea inițială privind uh, cadrul legal uh, la nivel european pe acest subiect sensibil la nivel european și nu cred că acesta este locul și mm, momentul să discutăm despre acest subiect. Am identificat și alte subiecte pe care aș vrea să le reamintesc revind, cum spuneam, la comunicare și la marketing, trebuie să fim atenți ca regulile pe care le fixăm să nu fie prea stricte, să nu împiedicăm comunicarea despre proiectele pe care aceste platforme le oferă. Intră în joc și finanțarea platformelor din partea platformelor propriu-zise pentru proiectele pe care le susțin. Ar fi bine ca platformele să poată să participe la aceste proiecte pentru că acest lucru oferă o garanție suplimentară investitorilor, mai ales investitorilor instituționali. Aș vrea să mai insist și asupra nevoii de a adapta o serie de dispoziții legislative în funcție de activitățile pe care le fac platformele, dacă acordă împrumuturi sau doar uh, investesc. Sunt activități diferite, deci regulile aferente trebuie să fie adaptate. În ce privește informațiile comunicate investitorilor, dacă ne dorim ca finanțarea participativă să prospere în Europa fără să existe probleme sau motive de scandal, este indispensabil ca cei care aleg să-și investească bani în aceste proiecte să fie foarte bine informați în legătură cu riscurile, uh, mai ales cu riscul de a pierde toți banii investiți. În încheiere, vreau să spun că mă întreb dacă e nevoie aici să avem dispoziții despre echivalențe, cel puțin în mm, stadiul actual. Mă bucur oricum uh, uh, în mod anticipat pentru discuțiile pe care le vom purta, care mai mult ca sigur vor fi constructive și rodnice. Uh, domnul Van de Chiadelar este cel de-al doilea raportor din umbră pentru PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. O intervenție succintă pentru că de dimineață deja uh, mai mulți colegi au luat cuvântul și au spus multe dintre lucrurile pe care doream și eu să le afirm. E bine să existe această formă de finanțare uh, și aceste platforme. Am evocat deja în dezbaterea precedentă uh, Uh, că putem să simplificăm legislația. Finanțarea participativă poate să contribuie la dezvoltarea acestor uh, tineri uh, antreprenori, acestor noi întreprinderi și nu pot decât să mă alătur celor spuse de colega Ann Sander. Trebuie să-i ajutăm în măsura posibilităților, garantând și pentru investitori un nivel suficient de protecție. Aș vrea să mai evoc un aspect. Raportul este concis, susțin apelul care a fost lansat ca în măsura posibilităților să sprijinim rapoartele, să sprijinim textele comisiei și să adoptăm rapoartele cât mai repede cu putință. Parlamentul, așa cum a spus și uh, colegul raportor, trebuie să ia o poziție cât mai repede cu putință. Sper ca toți raportorii din umbră să uh, fie animați de aceeași idee. Eva Caile din partea socialdemocraților ia cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc colegilor raportori. Cred că suntem pe aceeași lungime de undă, recunoaștem cât de important este acest regulament și mai e foarte important pentru ca capitalul să fie dirijat către întreprinderile uh, care pot să prospere și să-și aducă contribuția la revoluția industrială. Aș vrea să fac câteva observații. Um, ne plac sugestiile raportorului de a mări um, pragul de la 1 la 8 milioane pe an. Era și sugestia noastră de altfel, deci nu putem decât să fim de acord. În ceea ce privește uh, ICO, um, cred că ar trebui să discutăm uh, despre mai multe, în mai multe detalii în următoarele săptămâni. Așa să mai adaug câteva lucruri, luăm foarte în serios și trebuie să fim foarte stricți în ceea ce privește nivelul de transparență și protecția uh, investitorilor. Noi nu dorim ca finanțarea participativă să devină un eșec de piață mm, din cauza uh, lipsei de transparență, a riscurilor morale și așa mai departe. Deci cu cât avem mai multă transparență, cu atât mai bine și din perspectiva abordării de piață trebuie să obligăm inițiatorii de uh, proiecte să um, dea publicității toate aspectele relevante pentru partea de finanțare și de asemenea să nu permitem um, uh, gestionarilor de plăți uh, să fie alții decât uh, companiile autorizate să aibă asemenea activitate și ne dorim ca întreprinderile um, ajutate de aceste platforme să aibă obiective care să corespundă celor enunțate în momentul în care oamenii investesc bani și ne gândim uh, dacă nu ar trebui să ne gândim la o formă de protecție. Nu ne dorim de asemenea ca această finanțare participativă să fie o finanțare riscantă. Vrem să uh, minimizăm fluctuarea prețurilor și să existe garanții pentru viitoarele uh, runde de finanțare participativă să avem și o evaluare fără caracter obligatoriu a uh, companiilor și chiar și a platformelor de finanțare participativă. Mai am un comentariu. E adevărat că propunerea comisiei respectă um, această idee a uh, uh, unui regim, dar ne credem că ESMA trebuie să joace un rol instrumental pentru a se asigura că un mediu armonizat uh, garantează uh, un cadru armonizat uh, um, de reglementare. Deci trebuie să uh, găsim căi pentru a consolida și mai mult rolul pe care să-l joace ESMA. În ceea ce privește echivalențele cu țări terțe, da, uh, înțelegem raționamentul care este la baza acestei propuneri, cred că ar trebui să vedem în următoarele săptămâni cum ar putea să funcționeze în practică acest sistem de echivalente. Atât din partea mea și vreau să mulțumesc încă o dată raportorului pentru eforturile uh, dumnealui și aștept să uh, colaborez cu ceilalți raportori din umbra. Um, cum mă ocup și de un al doilea da, uh, dosar, am un comentariu succint. Ne-am dorit să primim mai multe argumentații în ceea ce privește raționamentul economic al Comisiei și anume de ce exclude entitățile care dispun de o licență MIFID din uh, categoria platformelor care pot să ofere finanțare participativă. Uh, Mulțumesc. Ne lipsește raportorul din umbră din partea verzilor și cel din partea FDD. Marco Vali acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu celor doi raportori pentru contribuțiile lor și raportorilor din umbră. În ceea ce privește propunerea comisiei apropo de finanțarea participativă, ni se pare că este o propunere interesantă pentru că se va consolida un canal de finanțare care este vital pentru întreprinderile noi, întreprinderile inovatoare, pentru că deseori le este greu să găsească finanțare. În ceea ce privește pragurile și ofertele inițiale de monedă ICO, credem că nu e chiar atât de important să fixăm un prag, pentru că deseori atunci când uh, recuperez banii pe canale neconvenționale, să fixez un prag, mi se pare greșit. Ar fi însă mai bine să putem să monitorizăm, să supraveghem fluxurile de capital, ca să nu există situații în care să se uh, uh, facă de fapt o spălare de bani ceea ce ar putea să um, apară în, în aceste instrumente inovatoare. Deci să avem soluție pentru a supraveghea fluxurile de capital și să nu fixăm praguri, pentru că cred că ar fi ineficient pentru un asemenea instrument. Pentru că um, ne dorim ca acest instrument să aibă un caracter um, mondial. În ceea ce privește Um, um, autoritățile naționale și rolul de supraveghere, cred că ar fi bine să avem o singură autoritate care să se ocupe de supraveghere, să profităm de experiența națională, bineînțeles, dar în același timp să existe o colaborare la nivel european uh, ca să evităm conflictele de interese. În ceea ce privește alegerea proiectelor de finanțat, unele autorități, ca de exemplu în Italia, au pus în aplicare uh, regulamente privind finanțarea participativă, care îi um, uh, face ca și operatorii uh, de tip bancar pot să intervine în acest tip de activitate. Eu cred că cine folosește finanțarea participativă preferă să evite să se um, împrumute pe lângă o bancă sau să folosească un alt canal tradițional de um, finanțare. În Italia, cine dorește să participe la o inițiativă de finanțare participativă sau vrea să lanseze o asemenea inițiativă, trebuie să se asocieze cu o bancă sau cu o altă um, instituție de finanțare pentru minim 5% din capitalul necesar. Poate că este o um, formă de garanție, dar nu cred că este una ideală. Dar vom găsi o soluție cu colegii. Un alt lucru care mi se pare interesant, dacă este să ne uităm spre viitor, eu cred că uh, Parlamentul European trebuie să-și anunțe poziția cât mai repede cu Putin. Thank you very much. I guess I don't... Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd alți raportori din umbră, așa că ajungem la procedura intervențiilor spontane. Doamna Nina Ghil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru acest raport. Eu cred că e o propunere foarte bună, uh, cea pe care o avem în fața noastră. Lucru care ne va permite să încurajăm și mai mult această formă de finanțare participativă și uh, e clar că ar putea fi foarte util pentru IMM-uri și pentru întreprinderi de tip startup. Avem o propunere uh, să avem un astfel de regim paneuropan. Uh, ar fi un pic excesiv să utilizăm acest lucru și de asemenea în ambele rapoarte nu sunt sigură că există suficiente stimulente la un nivel foarte larg în ceea ce privește protecția investitorilor. Și un ultim aspect la care vreau să mă refer uh, e legat de țările terțe. În ceea ce privește Regatul Unit, care va părăsi Uniunea Europeană. În această perspectivă este important ca regimul pan-european să permită unei țări terțe cu astfel de platforme de finanțare participativă să fie eligibil pentru uh, acest regim pan-european ar fi bine să figureze acest lucru pe deplin în raportul dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, așa că am să mă întorc acum la uh, raportorii noștri, doamna Caroline Nactegal mai întâi. Um, well, first of all, but... Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc colegilor pentru toate aceste comentarii și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Uh, în cele spuse de doamna Nina Gil referitor la țările terțe, aș vrea să analizăm mai în detaliu acest aspect, pentru că e un subiect destul de dificil, dar cu siguranță vom fi în măsură să găsim o soluție și pe acest subiect. Și în așteptarea acestor negocieri, să sperăm că vom fi în măsura să definitivăm dosarul. Uh, and, uh, the last, not least, uh, Ashley. Mulțumesc și la final, dar nu în cele din urmă, domnul raportor Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră și doamnei coraportor pentru toate aceste contribuții. Sunt de acord cu Carolin. Uh, trebuie să permitem IMM-urilor să obțină finanțare. Uh, mai mult decât până în prezent, pentru că asta a fost o problemă cu, cu care s-a confruntat IMM-urile. Și propunerea aceasta poate veni cu o contribuție, poate modestă, dar o contribuție. Și e clar că trebuie să avem un cadru simplu, eficient și asta vrem să dezvoltăm. Acum eu știu că există și anumite îngrijorări ce au fost evocate în ceea ce orește formularea din propunerea mea referitor la acele oferte inițiale de monedă, însă sunt gata să discut cu dumneavoastră și să găsim acele amendamente care să poată veni în întâmpinarea îngrijorărilor exprimate de dumneavoastră, doamna Sander. Și vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că toți raportorii din umbră au dorința aceasta de a conlucra în așa fel încât să putem ajunge la un rezultat. S-a evocat ideea transparenței și protecției consumatorilor da, uh, și protecției uh, celor care oferă finanțare. E adevărat că acest subiect este foarte important și aștept cu nerăbdare amendamentele specifice pe care le aveți pe acest subiect. Domnule Valid, noastră v-ați referit la pragul acela dincolo de 8 milioane de euro. Eu aș vrea să fac acest lucru, însă sunt conștient că poate până la urmă nu vom avea șanse de succes. Însă, haideți să vedem concret ce anume putem să obținem. Și V-ați referit și la echivalența cu țări terțe. Uh, e adevărat că o țară terță ar trebui să poată participa la acest regim. E acoperit în raport. Asta nu ține doar de Brexit, ci ține de Uniunea Europeană care trebuie să ofere cel mai mare acces cu putință la finanțare pentru IMM-uri și întreprinderile uh, de tip startup. up Um, deci e un cadru care depășește cu mult pe uh, anul 2019. Ideea este cum vom putea să permitem acestor întreprinderi mici și mijlocii în Uniunea Europeană să profite de acest nou cadru de finanțare. Ideea este că trebuie să asigurăm o gamă cât mai largă de finanțare. Și înainte de a încheia, domnule președinte, invit pe toți raportorii din umbră la discuția uh, ce va fi organizată sub forma unei mese rotunde care este organizată de Grupul pentru Inovare pe 4 septembrie uh, la ora 16.30 la, în sala de ședință 5.2. Eu am să conduc, am să moderez această ședință și acolo vor fi cu siguranță discuții suplimentare și sugestii suplimentare în ceea ce privește aceste oferte inițiale de uh, monedă. Așa că aștept cu nerăbdare prezența și participarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Astfel încheiem examinarea acestor uh, proiecte de rapoarte. După cum s-a spus, cei care doresc să mai dezbată mai în detaliu vor avea posibilitatea doar peste câteva zile, pe 4 septembrie, să facă acest lucru, așa cum a precizat uh, domnul raportor. Apoi, pe 11 septembrie, data pentru uh, limită pentru depunerea amendamentelor, 18 octombrie analizăm amendamentele, vot pe 5 noiembrie NECON și votul în plenară va fi confirmat ulterior. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru faptul că vă doriți cu toții să finalizați dosarul la timp. Mulțumesc și acum avem o, o pauză de 25 de minute după care la ora 12 ne vom reîntâlni, vom dezbate bugetul și apoi vom avea un vot.